Bene. Oui, se le premier, eh, è il primo punto all'ordine del giorno. Da, primul punct de pe de de zi eh, era raportul dumneavoastră domnule Kramer, îmi pare bine că ați venit și vă dau imediat cuvântul. E vorba de instrumentul pentru cooperarea în materie de securitate nucleară. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc că m-ați așteptat. Nu era prevăzut să fiu eu primul punct de pe ordinea de zi. Dar începem cu cooperarea în securitatea nucleară, foarte important, între Uniunea Europeană și uh, state terțe. Uh, voi încerca să vă prezint ce am scris în raport și care este situația um, de la care pornim. 40 de state uh, sunt pe cale să facă programe civile uh, nucleare, roundabout, ceea ce înseamnă că pentru noi există șanse pentru economia noastră, pentru cercetarea noastră, dar și pentru cei care uh, se ocupă de standardele de securitate pentru utilizarea uh, civilă a energiei nucleare. De aceea merită să vorbim despre acorduri și chiar să încheiem astfel de acorduri. Cred că merită susținută propunerea Comisiei. În principiu am numai două puncte pe care le-aș adăuga, de fapt le-aș consolida având în vedere situația sau evenimentele care au avut loc în Fukushima, este și mai clar ca și mai mult nevoie ca operatorii de uh, centrale nucleare să fie independenți, să, operer, să opereze, să fie independenți față de autoritățile de autorizare uh, și supraveghere. Lucrurile trebuie să fie foarte clare, astfel încât să nu se amestece nici interesele și în așa fel încât să fie evitate și erorile umane. Am subliniat și faptul că nu ar trebui să contribuim uh, cu subvenții din partea Uniunii Europene la um, centrale nucleare, ci uh, să punem la dispoziție numai standarde uh, sau fonduri pentru îndeplinirea standardelor de securitate. Câte ceva despre procedură. Ne aflăm într-o procedură de consultare și asta înseamnă că înainte să fie luată o decizie formală la nivelul Consiliului sau la oricare alt nivel, uh, Parlamentul să fie consultat. Și am putut constata că uh, Euratom și Consiliul au negociat deja de mult un uh, text comun, ceea ce face ca munca noastră în Parlament să fie depășită, lipsită de sens. Și nu vreau să pierd ocazia să spun foarte clar că nu poate să fie scopul acestei uh, proceduri ca lucrurile să se întâmple așa. Ar fi trebuit să aștepte pentru a vedea care poate fi contribuția Parlamentului la acest text. Uh, nu este mai mult de spus, nu este vorba de securitate uh, nucleară în, uh, în Uniunea Europeană, ci este vorba de state terțe și despre ce fel de contribuție putem avea noi pentru a contribui la securitatea nucleară uh, în aceste state terțe. Vă mulțumesc. La parola la colega Jordan. Mulțumesc, doamna Jordan, acum. Hvala lepa. Um, rada bi um, podprla eh, kolega, eh, kolega. Mulțumesc. Aș vrea să îl sprijin pe domnul Kramer când spune că este foarte important să avem un, o, o autoritate independentă și puternică. Deci va fi nevoie de foarte multe îmbunătățiri în acest sens. Îl sprijin pe raportor, însă mă aștept să putem coopera pentru a formula câteva amendamente noi. Cred că nu ar trebui să implicăm sau să includem în acest document aspecte care să uh, creeze dubii față de legislația europeană și care ar putea să ducă la închiderea nerezonabilă a centralelor nucleare. Ar trebui să limităm Uh, acest program numai la acele state care au centrale nucleare și uh, la cele care sunt pe cale să le închidă. Trebuie să ne asigurăm că există un nivel ridicat de securitate, siguranță și cea mai bună cooperare între statele care au deja centrale nucleare uh, care funcționează. Ce îmi lipsește mie din uh, această propunere a Comisiei este un rol mai puternic al Parlamentului European care ar trebui să fie uh, in, ținut la curent și informat în mod uh, curent uh, cu privire la situația actuală. Ar trebui să avem de asemenea o definiție cu privire la țările cu venituri ridicate. Pe lângă uh, o, auto, o autoritate de reglementare, un organism de reglementare puternic, ar trebui să subliniem și nevoia uh, unui personal bine calificat și, de asemenea, rolul programului Euratom. Acest instrument ar trebui să fie folosit pentru a promova un nivel mai ridicat de, siguran- de securitate nucleară în toate statele. Ar trebui ca noi să fim un exemplu cu testele de stres. Mulțumesc, domnul Vidal Cuadras. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Într-adevăr, cooperarea Uniunii Europene cu țări terțe pentru a îmbunătăți securitatea nucleară a fost întotdeauna un element fundamental și tradițional al politicii noastre în uh, domeniul respectiv. În plus, astăzi este un subiect foarte relevant acesta, într-un moment în care în Europa există state membre care și-au schimbat orientarea față de programele lor nucleare și, în schimb, pe plan mondial, sunt nu puține țări terțe care sunt hotărâte și angajate în construcția de centrale nucleare. China, India, Rusia, Vietnam, Bangladesh. Deci țări foarte diferite și este un adevărat val de programe nucleare în lume, așadar uh, Uniunea Europeană trebuie să încerce să facă eforturi ca aceste țări să-și construiască centrale nucleare conform cu standardele de securitate necesare și corespunzătoare, mai ales cele europene. De aceea trebuie să fim foarte atenți la acest instrument care a fost creat în 2007 ca să avem o cooperare mai strânsă, nu doar cu țările din vecinătatea noastră imediată, ci și cu orice altă țară din lume care ar fi interesată să aibă programe cu utilizarea energiei nucleare în scopuri civile. Propunerea europeană este un bun punct de plecare și colegul nostru Kramer a introdus ameliorări foarte interesante. care, sperăm noi, să contribuie la calitatea finală a directivei. Cred că sunt foarte curajoase și valoroase referințele la uh, îmbunătățirea guvernanței și de asemenea la independența organismelor de reglementare. Aici, în anumite țări, e un punct uh, cheie, pentru că în Europa a făcut multe eforturi pentru ca autoritatea de reglementare să fie independentă de puterea politică și în aceste țări terțe eh, trebuie să ne asigurăm că la fel eh, se va întâmpla și că se va respecta această independență. De asemenea, după cum a spus domnul eh, Kramer, e bine să insistăm pe importanța cooperării internaționale ca element pentru a avansa în a respecta normele de neproliferare care să fie de fiecare dată tot mai riguroase. Vedem ce se întâmplă în Iran și problemele cu pro- programul nuclear din Iran deci aici uh, domnul Kramer a formulat foarte bine lucrurile și apoi nu trebuie să uităm că, după cum se spune în amendamentul numărul 6 al uh, raportorului, ne interesează să promovăm contractarea și participarea unor experți europeni la, uh, în cadrul acestor procese desfășurate în țări terțe. Pentru că unele state membre au renunțat la programele nucleare, deși eu consider că încă lucrurile nu s-au terminat și că cei care vor, uh, unii din cei care au uh, renunțat vor trebui să-și revizuiască poziția pe termen mediu. Dar oricum, există un uh, pericol de pierdere de capital uman și cunoștințe, experți în acest domeniu, în, care se vor părăsi Europa. De ce e bine ca experții noștri, mai ales tinerii, să participe la aceste programe cu țări terțe, ca noi să putem să ne păstrăm aceste cunoștințe în Europa cu, într-o perspectivă viitoare. Mulțumesc! Grazie, colega Jadot. Mulțumesc, uh, domnul Jadot. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Am ascultat pe colegul Vidal Quadras, ca întotdeauna cu foarte mare interes, vorbea de programul nuclear în Bangladesh. Eu Bangladesh, travai... Eu am trăit în Bangladesh, am lucrat pentru delegația europeană la Bangladesh și pro, marele proiect uh, la ora actuală era să se construiască diguri în Bangladesh. Am cheltuit 200 de milioane de dolari pentru expertize, pentru a face diguri, pentru a evita ca râurile să-și părăsească matca și să inunde Bangladeshul. Și la final nu am construit nici măcar un singur dig. Pentru că fluvile miș se mișcă atât de mult, își schimbă matca atât de mult, ne aflăm într-o deltă, încât este imposibil să canalizezi un râu. Și astăzi vorbim despre construcția de centrale nucleare într-o țară care este inundată uh, în proporție de două treimi în fiecare an. Deci, uh, ideea că există perspective de dezvoltare a energiei nucleare peste tot este greșită. Uh, nu există astfel de perspective, chiar dacă am fi pentru energia nucleară. Experiența europeană, europeană, da, am făcut uh, testele de rezistență, testele de stres, știți că am fost uh, foarte critici față de aceste teste pentru că um, nu au fost luate în considerare o serie întreagă de criterii, de exemplu incendiile, eroarea umană, atacuri uh, sau actele rău intenționate. Cred că uh, Japonia nu este un caz foarte reușit de cooperare în materie de uh, reducere a riscului nuclear. Și încă ceva. Da, trebuie să uh, facem progrese în domeniul autorităților um, referitoare la securitatea nucleară. nucleară. Știu că știu că în Franța, uh, Agenția pentru Securitatea uh, Nucleară uh, depinde de, de guvern și acest fapt nu permite um, o autoritate independentă. Un ultim punct în ceea ce privește construcția centralelor nucleare în mai multe, în diferite țări care ar putea promova proliferarea nucleară. În ceea ce privește riscul, nu există frontieră clară, delimitare clară între uh, nuclearul civil și uh, energia nucleară militară. În Statele Unite, orice fel de uh, vânzare de tehnologie sensibilă trebuie să treacă prin Congres. Acest lucru nu se întâmplă decât în foarte puține țări europene. Ne putem închipui, putem avea în vedere ca la un moment dat Parlamentul European să poată să își dea avizul cu privire la exportarea unor tehnologii sensibile, deci tehnologii nucleare, către alte țări. În momentul în care Franța a vrut să-i vândă o centrală nucleară lui Gaddafi, la un an după ce Libia a fost scoasă de pe lista uh, țări, țărilor uh, teroriste, nu puteți să-mi spuneți că a fost în scopuri uh, pacifiste. Grazie. C'è qualcuno della Commissione presente? Mulțumesc. Dacă e cineva din partea Comisiei, nu. Dar atunci domnul Cramă are din nou cuvântul. Okay, colegi, vielen Dank für die... Dragi colegi, vă mulțumesc pentru sprijinul raportului meu. Uh, sunt deschis la noi amendamente. Faptul că um, comisia nu intervine mi se pare regretabil. Revin la ce am spus, la ce, ce sens are o procedură de consultare dacă în practică, de fapt, opinia noastră nu mai poate să fie luată în considerare. Cred că punctele principale pentru noi uh, sunt, țin de consens, mai ales guvernanța, independența autorităților nu cred că merită acum să dăm exemple de țări individuale. Nu cred că acest, uh, acest document trebuie să fie uh, oportunitate pentru asta. Exemplu cu Bangladesh, într-adevăr, mi s-a părut grăitor totuși. Uh, însă cred că putem efectua progrese numai dacă Uh, țările pot uh, decide singure uh, cu privire la energia lor nucleară. Eu cred că Europa are mult de oferit, iar instrumentul pe care îl avem este unul bun. Așadar, vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. Grazie. Mulțumim, domnule Kramer. Vă reamintesc că Termenul pentru depunerea amendamentelor este miercuri 5 septembrie la orele 12. Cu asta trecem la proiectul de rezoluție privitor la COP18 din Qatar. Marita Ulfskog are cuvântul. Uh, thank you, Madam Chair. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. O să vorbesc suedeză. Mulțumesc. E vorba de o rezoluție, o rezoluție pe care delegația Parlamentului European o duce cu sine la uh, summitul privind uh, schimbările climatice uh, în Qatar. Am avut discuții excelente cu toate grupurile politice și, desigur, uh, Știu, știm că noi uh, suntem uh, comisie pe fond și vrem să punem accent pe acele aspecte pe care celelalte comisii nu pot să le evidențieze. Deci aceasta va avea loc la începutul lunii septembrie Până în prezent avem un text, un text uh, care se bazează pe acordurile anterioare pe care uh, le-am uh, creat în legătură cu celelalte 10 summituri. Printre altele vorbim despre rezultatele summitului de la Rio. Suntem mulțumiți cu ele, de asemenea vorbim despre grupul G20. La Los Cavos au confirmat, de fapt, hotărârile luate la întâlnirile anterioare în ceea ce privește uh, reducerea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili. Textul vorbește de, de emisiile de dioxid de carbon din uh, combustibilii fosili. Acest lucru ne preocupă pentru că în 2011 am avut niveluri uh, record de emisii, în ciuda crizei economice care ar fi trebuit să facă ca aceste emisii să scadă. De asemenea, spunem că multe state care nu sunt membre în Uniunea Europeană investesc în trecerea la alte surse. Cerem uh, să, Comisiei să armonizeze punctele de vedere în legătură cu viitorul nostru. De asemenea, vorbim despre criza financiară. Aceasta nu ar trebui să submineze poziția noastră de negociere în Qatar în ceea ce privește potențialul de economisire a energiei, am spus că acesta nu este pe deplin valorificat nici în Uniunea Europeană, nici pe plan internațional. De asemenea, vorbim despre piață și despre regulile de stabilire a prețurilor, de faptul că actorii pe piață acționează într-un anumit uh, fel atunci când e vorba de trecerea la un alt tip de energie și nu întotdeauna în uh, cel mai bine toate grupurile politice sunt uh, implicate în această activitate. Vreau să ne asigurăm că putem să mergem cu un text bun la acest uh, summit. Vreau să avem un uh, text cu care să încercăm să ne identificăm. Desigur, trebuie să ajungem și la compromisuri atunci când este nevoie. Vă mulțumesc. Se la parola. Mulțumesc. Domnul Jado are din nou cuvântul. Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Rapid, vreau să subliniez calitatea muncii făcute de raportoare, care ne permite, într-adevăr, să ajungem la comprom- ne-a permis să ajungem la compromisuri numeroase și asta într-o manieră constructivă. Poate că un element nu a fost suficient evidențiat în acest raport și pentru că nu ne așteptam atât de rapid. Vorbim despre scurgerile uh, de relocare a carbonului și asta în anumite uh, sectoare. Nu s-a prevăzut că această uh, delocare ajunge relocare ajunge în sectorul energiilor regenerabile. În Europa ne-am confruntat întotdeauna cu o concurență puternică și a priori neloială din partea Chinei care a utilizat la maxim capacitățile de producție pentru și aici este vorba de o uh, cu strategie de cucerire a piețelor internaționale. Statele Unite au uh, reacționat rapid cu drepturi de import uh, care merg de la 30 până la 250% în Europa, însă liniște. Sigur, ă, toată lumea, președintele Barroso, comisarul, par să fie preocupați, au uh, un aer preocupat, însă nu există niciun fel de strategie care să arate că noi dorim să avem o industrie a energiilor uh, regenerabile care să fie novatoare, dar care să fie amplasate pe teritoriile noastre. Și uh, noi am uh, făcut vreau să cer uh, Comisiei uh, Europene. Cred că astăzi este inacceptabil ca Europa să păstreze tăcerea atunci când e vorba de încărcături, mărfuri care vin din Statele Unite, pentru că nu au ajuns în Statele Unite, panouri fotovoltaice eh, chineze care ajung la Rotterdam, ce va face Europa? Va eh, reacționa și își va apăra industria fotovoltaică sau nu o, va, nu o va face? Mulțumesc! Grazie, la parola colega Hibner. Mulțumesc. Eh, are cuvântul acum doamna Hubner. Zbrija și Mulțumesc. Următorul summit este iminent. El vizează o mutare a accentului atunci când e vorba de protecția mediului asupra unei protecții reale a mediului și nu asupra elaborării de noi dispoziții care nu înseamnă practic niciun angajament. Grupul nostru politic în legătură cu acordul uh, care s-a menționat, uh, dorim ca acesta să fie uh, într-adevăr global. Toate măsurile care au fost întreprinse până acum la diverse summituri și întâlniri nu au adus cu ele niciun fel de rezultate, pentru că practic ne întoarcem înapoi și nu știm ce document va fi obligatoriu pentru toată lumea, nu numai pentru Europa. Pe de altă parte, știm că fără un acord global nu mai contează foarte mult care sunt acțiunile întreprinse de Europa. Pentru că este crucial uh, în lupta pentru Uh, reducerea schimbărilor climatice să începem de pe toate planurile. Deci trebuie să avem un acord, o înțelegere globală. Vreau să mai subliniez și un alt aspect. Astăzi, când suntem în moment de, de criză, poate că viitorul va fi altfel, însă astăzi nu ne permitem să Uh, creștem până în 2020 uh, obiectivele noastre de reducere. Nu pentru că nu am putut să le facem față noi, Europa, dar pentru că ceilalți nu ni se alătură în aceste eforturi. De aceea trebuie să avem uh, în vedere că suntem în plină criză economică și dacă suntem confruntați cu noi provocări, aceste provocări vor fi numai pe hârtie așa încât haideți să ne îndeplinim obiectivele de reducere și să nu afectăm competitivitatea economiilor noastre, să nu permitem industriei noastre să uh, se relocheze în uh, alte uh, state în afara Uniunii Europene, pentru că în felul acesta emisiile nu vor scădea, nu se va face decât să se schimbe sursa de unde vin aceste emisii. Industria se dezvoltă, crește, trebuie să recunoaștem acest lucru. Oamenii vor să beneficieze de uh, progresele civilizației și să folosească tot felul de mașini. Avem și vom avea nevoie de tot mai multă energie în uh, Europa. Chiar și în Europa, vom asista probabil la o creștere a emisiilor, a nivelului emisiilor, dar pentru a opri acest, uh, uh, această tendință trebuie să ne uh, axăm pe noi tehnologii, să dezvoltăm noi soluții novatoare cum ar fi, de pildă, tehnologii eficiente de combustibil fosil, dezvoltarea eficientă a acestora. Așa cum a menționat uh, colega mea, toate sursele neconvenționale de energii regenerabile trebuie uh, dezvoltate în momentul de față nu putem să facem acest lucru și știm că o astfel de abordare inovatoare ne va da posibilitatea să creștem locurile de muncă în Europa și ar crește șansele de dezvoltare durabilă în Europa. Un alt aspect pe care vreau să îl reliefez aici în comisie. Uh, chestiunea emisiilor uh, importate. Uh, potrivit unui report, raport uh, al Parlamentului Britanic, emisiile pentru emisiile produselor care sunt importate cresc. Este un fenomen care trebuie să ne preocupe și trebuie să îl combatem. Chiar din, de la bun început, mulțumesc, are cuvântul colega Doamna Jordan. Mulțumesc. În fiecare an pregătim această rezoluție care este întotdeauna o provocare cu care se confruntă raportorul. Ce se poate adăuga la această rezoluție? Cred că este cât se poate de clar că orice obiective pe termen scurt, ambițioase, de reducerea misiilor nu ne putem aștepta la așa ceva. Dar ce putem adăuga nou în acest an? Știm că Uniunea Europeană încă se luptă cu uh, criza, uh, aceasta se adâncește și poate că a venit momentul să ne punem întrebarea uh, care sunt valorile cuantificabile pe care ar trebui să le luăm în considerare. Toți indicatorii arată că uh, China ar trebui să înceapă să se poarte într-un mod mai responsabil și ar trebui să uh, preia o mai mare parte din povară. Acest lucru este spus clar în rezoluția noastră trebuie să cerem Comisiei Europene să rămână mai ambițioasă în negocierile pe care le poartă și în eforturile internaționale. De asemenea, uh, trebuie să spun că până acum în toate programele noastre s-a pus un accent pe obiectivele pe care ni le-am uh, stabilit și le-am asumat. Însă cred că în această privință trebuie să subliniem și eforturile pe plan internațional. Schimbările climatice sunt globale, de aceea și soluțiile trebuie căutate într-o dimensiune globală. În acest uh, raport uh, se subliniază din nou că ar trebui să fim în măsură să scădem nivelul emisiei fără a ne pierde competitivitatea. Însă cred că este anul în care trebuie să evităm astfel de uh, teze, pentru că ar trebui să recunoaștem că Statele Unite și China s-au adaptat mult mai bine uh, la uh, criză. Deci să nu spunem asta în această rezoluție anul acesta. Să nu le dăm uh, și mai mult uh, combustibil împotriva noastră. Mulțumesc. Cine? Resolutions make me... Domnul Rode. M-am, uh, mă gândesc la Johnny Logan și la hitul Just Another Year, pentru că este același speech, același discurs în fiecare an. Sigur, vrem un acord internațional uh, care să fie obligatoriu pentru toată lumea, tratat, uh, tratament egal, uh, competitivitate pentru toată lumea. În fiecare an, cu fiecare an devine tot mai greu să ne, să menținem uh, încrederea în această uh, cale. Ce pot să facă uh, reprezentanții COP, ci să anuleze o parte din emisiile de dioxid de carbon. Cred că este naiv să continuăm să credem că va exista un acord obligatoriu care să aibă drept părți și China și SUA pentru că de ce s-ar îndrepta China împotriva uneia dintre principiile sale fundamentale în relații internaționale și s-ar angaja juridic uh, pe plan internațional și cu un risc uh, uh, mare atunci când Congresul American foarte probabil ar respinge un astfel de acord. Poate că ar fi bine să găsim căi alternative și să avem o abordare bazată pe piață. Pentru că Uh, lipsa de progres uh, în ceea ce privește calea urmată de Națiunile Unite este echivalentă cu această neîncredere, așa încât ar trebui să ne axăm pe coordonarea eforturilor și să folosim uh, piețele care să fie un motor al creșterii în continuare. Trebuie să folosim uh, cele mai bune practici, să le împărtășim, să avem abordare uh, sectorială, să cooperăm în parteneriatele de cercetare și inovare. Nu va fi ușor, dar oricum este o cale mai fezabilă decât cea a Națiunilor Unite și poate că va aduce rezultate palpabile pentru industriile noastre la acest summit. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc colegului Rode. Acum uh, comisia, vă rog. Sì, sí, grazie. Um... Yes, thank you very much. Uh, what I would like to do is to... Mulțumesc foarte mult. Poate că o să încerc să fac uh, o trecere în revistă a punctului în care ne aflăm cu uh, negocierile. Știți că la Durban am convenit, de fapt, să uh, spargem acest impas cu China în 2015 uh, vom avea un acord în care toate părțile vor fi implicate și asta va începe din 2020. Acest an poate să fie privit ca un an de tranziție, însă este un an important pentru că trebuie să uh, vedem care va fi modalitatea de negociere și care va fi noul uh, regim, care va fi forma acestuia, astfel încât uh, toată lumea să fie inclusă. Este o chestiune foarte importantă. Patru ani par să fie o perioadă lungă, dar e important să începem pe o bază uh, trainică în acest an. În Durban am convenit că vom accepta o a doua perioadă de angajament începând de anul viitor, apoi toate părțile vor merge înainte în mod semnificativ către un acord obligatoriu din punct de vedere juridic, apoi uh, vom avea această uh, dicotomie între dezvoltare și dezvoltare susținută. Apoi, nivelul uh, de ambiții pentru 2020. Este foarte important să arătăm clar că am fost de acord uh, cu un al doilea angajament la protocolul de la Kyoto. Uh, vom merge în această direcție pentru că aceasta a fost convenit ca parte a pachetului e vorba de o mișcare semnificativă către un acord obligatoriu din punct de vedere juridic. Atunci când ne-am întâlnit la negocieri, am uh, privit, uh, uh, am primit, am ne-am confruntat cu opoziția unor țări. Este normal, pentru că după ce miniștrii convin ceva, birocrații încercă, încearcă să facă pași înapoi. Trebuie să ne asigurăm că nu vom continua pe această linie și că vom pune în aplicare, într-adevăr, ceea ce s-a convenit anul trecut. De aceea este important și acest lucru a fost uh, menționat de unii dintre dumneavoastră astăzi, și anume trebuie să sporim nivelul de ambiții. Știm că este un an foarte greu, uh, trebuie uh, să avem inițiative uh, suplimentare Uh, s-a vorbit de acesta și trebuie să uh, folosim cât se poate să valorificăm toate ocaziile existente, să avem o abordare sectorială și să avem uh, și o cooperare bilaterală în paralel. Sigur, negocierile sunt un exercițiu destul de dur, dar nu există o alternativă la acesta. Trebuie să lucrăm pe mai multe piste în același timp, însă totuși trebuie să ne concentrăm și asupra negocierilor. Vă mulțumesc foarte mult! Grazie, la parola raporter. Mulțumesc. Are cuvântul doamna raportoare, doamna Uscop. Vă rog. Mulțumesc, eh, doamna președinte, și dori să mulțumesc tuturor pentru comentarii, pentru contribuție situația este precum urmează. Nu vom reformula uh, rezoluția și nu facem asta de la un an la altul, ci este important să menținem poziția noastră și să transmitem mesajul nostru principal, anume că vrem obiective ambițioase Bine, dorim să avem uh, acorduri uh, unanime și obligatorii, asta dorim noi, motiv pentru care trebuie să tot repetăm acest mesaj. Și de aceea trebuie să-l tot transmitem partenerilor noștri în fiecare an. Cei care au conlucrat cu mine la această rezoluție, după câte știu eu, sunt de acord cu mine. Cred că toți am ajuns la o poziție comună. Nu dorim să avem schimbări masive, că nu ăsta e scopul, Însă dorim să ținem cont de ce s-a întâmplat, de ce se întâmplă în lume, de data trecută de când am făcut textul și până acum. De aceea, bazându-ne pe evoluțiile recente, completăm textul, ameliorăm textul și uh, încercăm să ajungem la un text pe care să susține toată lumea. Așa facem noi aici la Parlamentul European și, și chiar și la ONU uh, se procedează așa. Adică tot ceea ce se întâmplă de la, la ONU e complicat, pentru că nu mai e vorba doar de 27 de state, mult mai, ci mult mai multe. Dar, din păcate, nu avem altă alternativă și poate, da, într-adevăr, câteodată se poate crea această impresie că, domnule, an de an facem același lucru, dar, ca să fiu uh, cinstită, eu cred că am făcut progrese de la Durban și până acum. Și când ne întoarcem de la summiturile acestea pentru climă, câteodată spunem, da, rezultatul nu ne-a prea convenit, n-a prea fost bun. Asta poate că n-am obținut atât cât doream, dar măcar ceva progrese tot s-au făcut. Și la ultimul summit de la Durban s-a văzut foarte clar că până la urmă totuși a existat un acord între SUA și China, acord care, bine, din punctul nostru de vedere n-a fost destul de ambițios, dar oricum Eh, noi am avut un cuvânt greu de spus la aceste negocieri, ba chiar decisiv. Tot impulsul a venit din partea noastră, a Uniunii Europene, și am venit și cu cele mai eh, eh, cu, cu, poziția, cu poziția cea mai solidă până la urmă. Nu s-a ridicat rezultatul la înălțimea miților noastre, dar totuși a fost un rezultat pozitiv. Deci e important să continuăm așa, să ne menținem ambițiile. să încercăm să obținem chiar unanimitatea și să ne asigurăm că insistăm cu obiectivele noastre la ONU și politica mm, legată de climă nu e ceva ce se face de pe o zi pe alta, se lucrează pe termen lung. E ceva foarte important pentru că e vorba de supraviețuirea noastră a tuturor, de aceea trebuie să insistăm și eu chiar sunt mândră că am uh, reușit să ajungem la un acord aici la Parlament. Mulțumesc, mulțumim doamnă Ulskog în mod uh, complet neobișnuit. Colegul Jadot da, a, cerut, a luat cuvântul de două ori. Da, dezbaterea a fost încheiată, dar bun, mai puteți avea la dispoziție un minut, vă rog. Nu vreau neapărat să iau cuvântul din nou, dar eu am auzit comisia uh, spunând ceva în legătură cu obiective și e foarte bine că iată, până și Franța se alătură țărilor care doresc, care sunt mai ambițioase, dar la Comisia Envi am avut o chestiune legată de industrie și poziția Comisiei în legătură cu importurile chinezești și dacă îmi permis să iau din nou cuvântul, doamnă, e pentru că n-am obținut un răspuns în legătură cu acele cargouri cu produse chinezești. Da, ă, considerați că aveți ceva de adăugat sau credeți că ați răspuns deja, vă rog. Mulțumesc. Da, da, nu, eu am uh, luat notă de comentariul dumneavoastră, dar trebuie să discutăm cu colegii noștri de la politici comerciale. Nu ține de competența mea, dar sigur că vă pot răspunde ei. După aceea, mulțumesc. Grazie. Președinte, mulțumesc. Deci continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi eficiența energetică și abrogarea directivelor 2004 per 8 și 2006 per 32. Are cuvântul domnul Turmes. Vă rog. I think I have a question, a procedural question before... Am o întrebare procedurală înainte să începem. Eu și cu raportorii din umbră am planificat această dezbatere pentru ora 17 și nu aș dori să începem această dezbatere fără a ne asigura că avem uh, alături de noi uh, pe cei care doresc să participe la această dezbatere. Pentru că dacă nu, ei vor spune că este complet uh, o situație complet injustă. Aș dori să clarificăm asta înainte să începe. Nu Uh, aș vrea ca ei să creadă că uh, eu am fost prezent și că nu au avut ocazia să fie prezenți. Aș prefera să facem 5 minute de pauză ca să putem să-i sunăm, să-i întrebăm dacă pot să vină, pentru că altfel mi se pare că este nedrept față de ceilalți. Și spun asta pentru că primul punct va fi să mulțumesc raportorilor din umbră pentru munca depusă. N-aș vrea să ca ei să aibă um, o senzație, să, să rămână cu un gust amar. Mulțumesc. Prima, eu volevo solo ricordare al colega Turme. Vreau să reamintesc că domnul Turmes că ordinea de zi nu prevede o orare fixă pentru, sau o oră fixă pentru fiecare punct ci doar pentru reuniunea coordonatorilor, care trebuie să înceapă la 17.30, dar cel celelalte puncte se discută pe măsură ce continuă discuțiile, practic. Se începe la trei și apoi în funcție de cât durează discuția pe un punct, uh, urmează să știm când începe discutarea celălalt. Uh, sigur, e indicativ, puteți face o idee de timpul uh, pe care îl veți, îl veți avea la dispoziție, mai mult sau mai puțin, dar nu avem un orar de precis, doamna del Castillo. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamna președinte. Nu vreau să-l decepționez pe dragul meu coleg Claude, dar nu trebuie să uităm că persoanele menționate dar trebuie să vedem dacă persoanele acelea sunt uh, încă în Parlament. Bun, din motive diferite, e de înțeles, unii din raportorii din umbră au anunțat că nu pot participa. De exemplu, domnul, în cazul domnului Piper, Uh, raportor din umbră de la PP, care nu poate să fie astăzi aici. Și atunci eu urma să intervin în numele grupului, însă foarte pe scurt. Pentru ca să felicit uh, pe raportor și că am reușit să obținem bună parte din ce ne-am propus, dar asta e realitatea, Claude, unii nu mai sunt la Bruxelles. Eu cred că ar trebui pur și simplu să trecem la discutarea acestui punct și tu ar trebui să reamintești ceea ce s-a obținut și eu prin intervenția mea uh, Bine, intervenția mea am spus, deja pot să spun, cred că a fost un rezultat bun și am avut o poziție unită, lucru destul de important pentru a obține bună parte din ce s-a obținut. Dacă nu, lucrurile ar fi fost mult mai dificile, dar oricum, uh, Deja am avut foarte multe ocazii, trebuie să, să înțelegem și asta. Am avut multe dezbateri pe tema asta. Atât la comisia noastră, cât și la grupuri. Eu vă spun că la grupul meu am tot discutat pe tema asta și cred că și celelalte grupuri la fel. Deci, ținând cont de ziua în care suntem astăzi, cred că ar trebui să să nu mai dedicăm un, un timp atât de delugat acestei discuții de astăzi și sigur vom transmite mulțumirile tuturor raportorilor și eu voi transmite colegului meu, am mai făcut-o de multe ori și asta este. Volevo informare anche Președinte, vreau să-l mai informez pe colegul Turmes că doamna Brita Thompson și doamna Fiona Hall ne-au informat că nu vor putea participa la ședința de astăzi. Deci Piper, Thompson și Hall de, nu sunt aici și nu vor fi aici astăzi. Da, datoria mea de raportor spre domnul Turmes a fost să mă asigur că dispunem de aceste informații. Acum, bine, dacă din motive, mă rog, motivele care sunt, n-au putut să fie de față, atunci eu sunt gata să încep dezbaterea. Cât am la dispoziție? 5 minute? ok. Good. And you stop me or you, you put it up. Bun. Și când vă săturați, mă opriți. Um, First thing is that uh, I think it was. În primul rând, întreaga dezbatere a început anul trecut în iunie, când a venit propunerea comisiei. Un an mai târziu, sau un an și câteva săptămâni mai târziu, suntem pe cale să avem un acord larg, sprijinit de către uh, Consiliu, care cred că va fi sprijinit mâine de Comisia ITRE și apoi uh, în mod formal în septembrie. Una dintre veștile bune este așadar că, în ciuda marii crize în care ne aflăm, Europa funcționează și reușește să adopte o legislație atât de complexă într-un an. Și asta este un semn că Parlamentul uh, și Consiliul împreună cu Comisia sunt capabile să uh, obțină progrese în Europa. De la bun început am considerat că această legislație este o contribuție majoră pentru ieșirea Europei din criză. Reiau o cifră. În 2000, cele 27 de state care astăzi sunt membre ale Uniunii Europene au cheltuit pentru a cumpăra petrol și gaz aproximativ 50 de miliarde. În 2011, aceleași 27 de state au cheltuit aproape 500 de miliarde pentru a cumpăra uh, petrol și gaze naturale. Acesta este rezultatul uh, um, reducerii uh, petrolului, mai ales din Marea Nordului, exploata, exploatat în, uh, în, în Europa și creșterea um, și prețul volatil al uh, petrolului și al gazelor naturale. Deci, uh, 500 de miliarde care ies din Uniunea Europeană în fiecare an. Ce am obținut cu, această, um, cu acest act legislativ uh, este că am reușit să readucem în interiorul Europei, Europei o parte din, acest, uh, din aceste fonduri uh, care um, aceste uh, cheltuieli contribui, fiind una dintre cele mai mari contribuții la deficitul de balanță comercială. Deci vom readuce acești bani în Europa, vom um, vom crea noi locuri de muncă cu banii economisiți, vom avea avantaje din punctul de vedere al eficienței energetice, dar poate că vom putea să aducem și să introducem și noi concepte care ne vor ajuta să fim mai competitivi și inovatori pe piețele internaționale. Cu toți avem nevoie de uh, inovație pentru a reduce con- consumul energetic în viitor. În ceea ce privește directiva în general, Există două aspecte. În primul rând, ce obținem prin această directivă și, în al doilea rând, care este arhitectura directivei. Voi începe cu arhitectura. Ce am făcut aici? Am transformat o declarație politică din martie 2007 a șefilor de stat care au spus că Europa ar trebui să obțină o eficiență energetică superioară cu 20%, aceasta a fost um, declarația politică, dar cu articolele 3 și 19 am, am uh, transformat această, politică, această declarație politică într-un cadru juridic conform căruia uh, statele membre vor trebui să decidă asupra unui obiectiv cu privire la eficiența energetică, acest obiectiv urmând a fi uh, comunicat Comisiei, iar Comisia va, adăuga, va aduna aceste cifre și dacă în 2014 cifrele, uh, obiectivele naționale nu uh, ating 20%, Comisia trebuie să propună noi măsuri care uh, ar fi menite să consolideze atingerea obiectivelor naționale. Nu mai este o declarație politică, pur și simplu este un cadru juridic foarte concret, așadar. Apoi, în ceea ce privește clădirile, am, avem un articol un rezultat destul de slab cu privire la clădirile publice, însă, în, în ciuda acestui fapt, am obținut pe de altă parte uh, un articol care se referă pe termen lung la o foaie de parcurs în construcții. Deci fiecare stat trebuie să aibă o foaie de parcurs pentru a susține renovarea energetică a clădirilor. Alte elemente esențiale, articolul 8 cu privire la consumatori, acest articol este unul dintre articole cu care nu sunt foarte mulțumit, pentru că nu oferă toate drepturile pe care ar fi trebuit să le oferim consumatorilor. Cred că aici am mai putea să mai, am mai puteam îmbunătăți unele lucruri. 13, 14 și 15 sunt articole în care um, creștem și uh, piața, de fapt eliminăm barierele de pe piața uh, întreprinderilor care se ocupă de eficiența energetică și de asemenea forțăm statele membre să își analizeze regulile naționale uh, cu privire la favorizarea investițiilor în, uh, într-un anumit tip de clădiri. Articolul 6 și obligația de uh, economisire a energiei de 1,5. Statele membre au reușit să obțină o derogare forfetară de 25%. Îmi pare rău că acesta a fost prețul pe care a trebuit să-l plătim pentru a ajunge la un acord cu guvernele. Vestea bună însă este că eu cred că vom avea un impact. Vor fi din ce în ce mai multe țări care vor uh, Um, copia modelul danez, francez. Este un model de afaceri a unor întreprinderi care astăzi vând electricitate și gaze naturale, dar uh, acest model va fi uh, completat de o prezență uh, pe piața energetică ceea ce va duce la o modernizare a proceselor industriale, pentru că acestea de multe ori Uh, sunt uh, blocate de așteptările de uh, venituri din industrie. Dacă reușim să combinăm companiile energetice și cele din industrie, putem să obținem o mai mare competitivitate. O altă veste bună la articolul 6 este că în 2016 toate derogările pot fi eliminate pentru că va avea loc o revizuire generală. Încă ceva cu privire la ce atinge, ce obține această directivă din punct de vedere al ambiției. Obiectivul fixat în articolul 3 este de, o, de 20%. Această directivă va obține 15% sau chiar mai mult, așa cum este ea acum, cu condiția, și asta mă îngrijorează, cu condiția unui, uh, unei proiectări ecologice și unei etichetări a boilerelor. Și mă îngrijorează că anumite state membre și, și Comisia pare să nu aibă o poziție foarte clară cu privire la când va apărea această, uh, acest act normativ cu privire la uh, boilere. Deci pute, trebuie să cerem statelor membre să adopte aceste măsuri. Și apoi, uh, ceea ce poate să îmbunătățească este legislația referitoare la CO2 și automobile și autoutilitare, care ar putea să ne aducă la 17%. Asta înseamnă că suntem pe calea înspre 20%, dar că probabil va trebui să folosim uh, clauza de revizuire în 2014, clauza din articolul 3 și în 2016 uh, clauza din articolul 6, clauza de revizuire, pentru a ne asigura că atingem acești 20%. Uh, Voi încheia prin a mulțumi uh, și am exprimat recunoașterea tuturor deputaților și raportorilor din umbră. O felicit pe doamna președinte, care a fost un mare sprijin în negocierile cu Consiliul. Cel mai mult aș dori să mulțumesc um, echipelor noastre, echipei mele, dar și secretariatului, Uh, care cred că a trăit un an foarte intens. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați sprijinit atât de mult în ultimul an și cred că aș, aș putea să extind aceste mulțumiri tuturor, uh, tuturor echipelor, uh, grupurilor politicelor, tuturor asistenților, pentru că fără ei nu am fi reușit să închidem acest dosar. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Turm, să numele tuturor! Eh, ai mulțumit eh, tuturor, chiar și unora nemeritat, eh, sau nu totdeauna, și vorbesc de mine, spune doamna președinte. Și acum domnul Vidal Quadras. Mulțumesc, doamna președinte. Sigur că rezultatul este satisfăcător, trebuie felicitat raportorul și tuturor celor care au contribuit la acest rezultat, pentru că Eh, ne întâlnim, iată, cu o situație puțin paradoxală. Pe de o parte, suntem cu toții de acord că eficiența energetică e calea cea mai directă și eficientă și mai la îndemână pentru a obține, pentru a realiza obiectivele de reducere, de competitivitate. Ai un acord, <laughs> există un acord unanim? În puține cuvinte aș putea spune doar că suntem de acord cu toții că trebuie să ajungem la economie mult mai eficientă și uh, inclusiv în ceea ce privește utilizarea energiei. De aceea există unanimitate față de principiu, uh, cel puțin la Comisia noastră. Pe de altă parte, în mod paradoxal, această directivă vine într-un moment foarte dificil. Și de ce spun asta? Pentru că, pe de o parte, cere întreprinderilor din sector anumite eforturi care într-o etapă ca aceasta de severă recesiune și de criză economică profundă, eforturile acestea sunt foarte greu de susținut și atunci există rezistență din partea întreprinderilor. Și apoi statele și guvernele care uh, sunt sub presiune bugetară pentru că trebuie să reducă deficitul și sunt îndatorați, uh, și, ace- și, și aceștia au probleme și directiva aceasta le va cere nu doar o acțiune legislativă foarte hotărâtă, ci și un efort invers. Și, a, și pe state uh, le pune într-o situație dificilă. E dificil să facă aceste eforturi. Atunci să trebuie să vedem cum putem ieși din acest paradox. Și eu cred că ceea ce a făcut Claude a fost ceea ce trebuia făcut. Deci a fost foarte flexibil. Adică directiva stabilește obiectivele, stabilește anumite proceduri și metode și în același timp lasă o marjă de manevră suficientă, o marjă pentru a fi flexibil, pentru ca fiecare stat membru, în acord cu, mă rog, sau conform circunstanțelor particulare ale sale, să poată îndeplini ceea ce uh, se stabilește în directivă. Deci, ca de multe alte ori la Parlamentul European, s-a făcut un exercițiu foarte responsabil și serios și iată că am ajuns la un rezultat foarte bun în primă lectură. Trebuie să felicităm pe raportor și de, eu de asemenea sunt de acord. E clar, trebuie să felicităm și pe președinta comisiei noastre și întreaga echipa lui Claude trebuie felicitată ca și Secretariatul Comisiei pentru Industrie și Energie, care a făcut eforturi extraordinare la negocieri. În plus, e un rezultat foarte bun a, și e bine să faci eforturi pentru că, iată, cu asta lupți împotriva kilogramelor în plus. Mulțumesc! Al colega Vidal Quadras. Președinta, da, da, mulțumim uh, domnului Vidal Quadras. Acum doamna Hall are cuvântul. Thank you. Um, I would simply like to add a couple of... Mulțumesc! Aș dori să adaug uh, mulțumiri uh, la mulțumirile uh, domnului uh, Turmes, care a mulțumit uh, tuturor echipelor implicate. Primii, călo, căro, pe cei, primii pe care aș dori să-i menționez uh, sunt de uh, președinția daneză, care au jucat un rol foarte constructiv în aceste negocieri. Și uh, urmează imediat după aceea uh, Claude uh, Turmes ca raportor. Este greu să ne mai dăm seama acum cât de imposibilă părea această directivă acum nu prea multă vreme. Și nu credeam că vom putea să transformăm într-un text uh, pe care să-l putem procesa uh, 2000 de amendamente un text care apoi ar, urma, care uh, ar, ar fi urmat să fie negociat cu Consiliul. Iar apoi am crezut că nu vom ajunge niciodată la un acord cu Consiliul, pentru că eram foarte departe de poziția Consiliului. Cred că toată lumea din Parlament ar trebui să-i spună un mare mulțumesc lui Claude pentru uh, încrederea și competența cu care a reușit să impună poziția Parlamentului. Iar faptul că a putut să obțină un document și pentru faptul că a putut să obțină un text foarte bun, puternic, în circumstanțe dificile. Dacă toate negocierile ar merge așa, am fi foarte fericiți. Mulțumesc! Grazie la colega. Mulțumesc, doamnă Hall. Nimeni nu s-a mai scris la cuvânt, deci uh, aba la domnul Chichester, vă rog. Thank you, Madam uh, Chairman. And... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi uh, pare rău că am pierdut o parte a dezbaterii. Aș vrea să spun câteva cuvinte în numele colegei mele, doamna Ford, care își cere scuză că nu a putut să vină aici pentru că participă uh, la un uh, trilog în altă parte. I-am rugat însă să îi uh, mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru munca lor bună și efortul de echipă pe care l-a presupus acest raport. A fost o sarcină grea, au lucrat foarte bine și cred că meritați cu toții felicitări la un dosar uh, foarte uh, important, mai ales având în vedere diferențele existente între Parlament și Consiliu. Doamna Ford uh, m-a rugat să spun că directiva va oferi flexibilitate statelor membre pentru a pune în aplicare mult doritele măsuri de eficiență energetică. Lipsa unor uh, obiective obligatorii, ea consideră că o, ă, un obiectiv ă, obligatoriu ar fi foarte important și statele membre sunt cele care trebuie să îndeplinească acest obiectiv. Pentru prima dată, statele membre au semnat ă, și au susținut astfel de angajamente obligatorii Colega mea consideră că rezultatul este un compromis corect și îi felicită pe cei care uh, s-au uh, aplicat asupra acestui dosar într-o muncă foarte aprofundată. Mulțumesc uh, lui domnului Cisce Sepia de Castillo. <laughs> Mulțumesc. La începutul dezbaterii eram doar Claude Turmes și cu mine însămi. Văd că au mai venit câțiva colegi între timp. Așadar, în prezența lor vreau să spun în numele grupului PPE și numele lui Marcus Piper care era raportor din umbră. Deci doream să spun că felicită pe domnul Turmes uh, pentru colaborare și mulțumește și uh, celorlalți raportori din umbră și le mulțumește. Ce privește conținutul documentului, conform notei de care dispun de la domnul Piper, uh, dumneavoastră consideră că ne-am fi dorit un Consiliu uh, mai ambițios. Înțelegem totuși că Până la urmă, ambiția Consiliului a fost uh, mai mică decât a grupului PPE. Cu toate acestea, grupul nostru, după cum spune domnul Piper, salută că salută faptul că obiectivele din directivă pot fi atinse prin flexibilitate. E foarte importantă flexibilitatea și pentru asta e important ca noi să putem evalua foarte corect directiva și să o evaluăm foarte pozitiv. Da. Nu mă mai lungesc, pentru că am mai discutat uh, acest document de multe ori până acum, dar vreau doar să vă transmit uh, mesajul, uh, mesajul acesta din partea grupului meu și în special din partea domnului Marcus Pipa, raportorul nostru din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! Spune președinta, se pare că nu s-a mai scris nimeni la cuvânt, așadar dau cuvântul comisiei, vă rog. Thank you, Chair. Um, on behalf of the Commission... În numele comisiei vreau să spun că a fost o negociere impresionantă și fascinantă. E adevărat că sunt uh, unele aspecte dezamăgitoare în rezultatele finale, însă suntem de acord cu toți cei care au vorbit uh, că este un mare pas uh, înainte și că energeța, eficiența energetică va avea o bază solidă de acum încolo. În comparație cu textul Comisiei, domnul Turmes a vorbit despre o strategie pe termen lung și noi am vorbit de uh, unele rezultate care sunt mai bune de către, decât uh, textul nostru și motivul este uh, modul în care Parlamentul a negociat. Deci ne bucură acest lucru. Domnule Turmes, doamna președinte, toată echipa de negociere a fost un partener dur de negociere pentru Consiliu și pentru Comisie. Iată de ce avem și acest rezultat care pare să fie bun. De partea Comisiei pot să pro promit trei lucruri. În primul rând, o să începem să punem în aplicare această directivă imediat împreună cu statele membre și presupunând că îl veți vota în plenară, uh, voi o să începem să vorbim despre ce avem uh, în acest text cu statele membre. În ceea ce privește ecodesignul, o să scăpăm uh, uh, de um, volumul de muncă nefăcută, inclusiv cel legat de boilere pe care l-a menționat uh, domnul Turmes. În al treilea rând, știu că ne, aș, așteptați ca în 2014 să venim cu o analiză a uh, obiectivelor naționale. Vă mulțumim pentru că ne-ați dat posibilitatea să avem o așa de bună bază de discuție. Mulțumesc. Președinta, bine, mulțumesc. Domnule Turmes, concluziile după uh, tot acest consens exprimat aici de vorbitori. Cred că este ușor să uh, închei, să spui că a fost un an fascinant pentru mine, un an fascinant, cred că, pentru personal, pentru raportorii din umbră. Cred că acum suntem gata să luăm o pauză pentru a uh, ne încărca bateriile după munca grea din acest an. Vreau însă să mă asigur și vreau să spun, comisia reprezentată aici a făcut uh, o treabă foarte bună. O amânare a deciziei privind boilerele este inacceptabilă și avem nevoie de, de presiuni din partea comisiei asupra statelor membre să meargă înainte. Pentru că uh, al minteri, uh, pretenția că este o directivă 50 plus 1 uh, nu este corectă. Ea include boilerele. Un al doilea aspect pe care uh, în legătură cu care avem nevoie de semnale clare din partea Comisiei, vorba de declarația pe care am negociat-o în ceea ce privește UTS am uh, dezbătut împreună și ne-am bătut pe termenul urgent, urgent. Am vorbit uh, cu Peter Lize, liderul de opinie de la Envy. El este un el este medic. Când un pacient vine și spune că este o urgență, doctorul nu și a vacanță de șase uh, săptămâni sau două luni, ci uh, intră în operație imediat. Uh, de aceea ar trebui să fie cât se poate de clar că declarația scrisă pe care am negociat-o împreună cu Comisia semnifică faptul că promisiunea care este inclusă în această declarație scrisă, schimbarea profilului de licitație trebuie să fie prezentat înainte de vacanța de uh, vară și nu după aceea, pentru că al vom avea impresia că comisia care în esență a făcut parte din negocieri, știți că am avut un diferent semnificativ cu Consiliul pe această parte. Există o modalitate, uh, singura modalitate a fost să avem această uh, declarație și uh, din motive uh, instituționale, nu se poate că după ce s-a semnat o declarație scrisă, Comisia să nu își țină promisiunile făcute în acea uh, declarație. Cred că trebuie să transmiteți uh, superiorilor dumneavoastră acest mesaj. Cu acesta pot să spun că suntem gata să votăm mâine și aceste uh, această eficiență uh, energetică să devină o realitate. Cu cât începe mai repede munca, cu atât mai bine. Cred că am obținut ceva bun pentru economia europeană și pentru competitivitatea industriilor noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc uh, foarte mult de cuvintele frumoase ale Fionei, Childs și așa mai departe. Mulțumesc, le apreciez. Grazie ancora al collega Turmes, ha già ricordato che il... Da, mulțumim din nou domnului Turmes, a reamintit că votul va avea loc mâine dimineață. Și cu asta am încheiat. Pentru astăzi re, ne reîntâlnim mâine dimineață de la, orele, de la ora 9. Acum uh, începe reuniunea coordonatorilor care deja au fost informați că va începe mai devreme această reuniune.